solicitări de modificare a membrilor comisiilor. Aceste uh, liste vor fi publicate în procesul verbal al sesiunii. Dacă nu se fac uh, obiecții până la uh, aprobarea acestei liste, se consideră că modificările vor fi fost aprobate. Acestea sunt anunțurile, așa că putem începe acum dezbaterea din această dimineață. Vă rog frumos încă o dată, stimați colegi, să faceți liniște pentru că